Trei abțineri. Se adoptă. Am ajuns la finalul voturilor. Vă comunic că PPE-ul a solicitat ca uh, doamna Gări să devină membru ale uh, Comisiei pentru uh, criza economică și financiară. Nu există obiecții, deci propunerea se acceptă. Domnul Posselt, vă rog, în legătură cu regulamentul îmi cer scuze, domnule președinte, dar astăzi, de-a lungul întregii zile, am constatat că o extremistă de dreapta din Ungaria a luat cuvântul în legătură cu fiecare subiect legat de Ungaria. Noi avem o ordine de zi eh, cu subiecte care sunt clar eh, delimitate, poate nu a aflat acest lucru colega din Ungaria. Colega se pare că nici nu este prezentă în sală, dar sper că va fi informată în legătură cu observația dumneavoastră. Procesul verbal al acestei ședințe la următoarea uh, ședință va fi supus votului. Dacă nu există alte intervenții, eu voi comunica rezultatele legate de rezoluțiile pe care le-am votat și ședința se suspendă. Vă doresc un drum bun acasă.